procesul verbal se adoptă. Și primul punct de pe ordinea de zi este uh, declarația Consiliului și a, a, a Comisiei referitor la programul Alimente Gratuite. Și domnul Cioloș este cel care va participa la această dezbatere din partea Comisiei, însă mai întâi, în numele Consiliului va avea cuvântul domnul Marek Zawiski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Izbo, dziękuję za włączenie tego... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că ați introdus acest punct pe ordinea de zi de astăzi pentru că e o dezbatere referitoare la un subiect deosebit de interesant și important, și anume solidaritatea europeană. E vorba de răspunderea noastră la nivel european față de persoanele cele mai defavorizate, excluse din societate și nefoiașe. Și vă sunt recunoscător de faptul că vă pot uh, ține la curent despre modul în care avansează lucrările la Consiliu pe această temă. În martie 2010, Parlamentul European, cu o majoritate de voturi, a adoptat raportul domnului Sikerski și recent, în luna iulie, Parlamentul a lansat un apel pentru ca să se găsească o soluție rapidă în așa fel încât programul alimentar să poată fi continuat și în anii ce vor urma. Importanța acestui program este dovedită chiar de faptul că ajutorul alimentar gratuit ajunge la 18 milioane de persoane. Nu e vorba doar de șomeri, sau de persoane fără domiciliu, fără locuință, de persoane în vârstă, persoane cu handicap, persoane nevoiașe, oropsite de soartă, familii numeroase, cu mulți copii sau chiar și familii monoparentale. Vreau să vă amintesc că peste 80 de milioane de persoane riscă să se afle într-o situație de sărăcie, din care 20 de milioane sunt copii. Știu că realizarea acestui program necesită o mobilizare a ONG-urilor la nivel local. E vorba de mobilizarea mii și mii de persoane voluntare care să distribuie aceste, aceste alimente celor nevoiași. E vorba de multe ori și de tineri care astfel învață să îi ajute pe cei din jur. Noi ceea ce ne dorim este să putem să realizăm obiectivele politice agricole comune, dar în același timp ne dorim să construim și o societate civilă și la asta contribuie acest program. Putem spune că acest program realizează strategia UE 2020. Mii de cetățeni și mii de ONG-uri așteaptă informații pozitive din partea Strasburgului și din partea Bruxellesului și mulți dintre ei ascultă dezbaterea noastră astăzi. Programul uh, alimentar permite realizarea unor stocuri alimentare care să poată fi mai apoi distribuite unor ONG-uri, care la rândul lor le vor distribui mai departe către acele persoane nevoiașe care au nevoie de aceste alimente. În ultimii ani, politica agricolă comună a fost foarte clar modificată și intervenția pe piață în calitate de instrument de care dispunem a putut fi uh, uh, utilizată pentru cumpărarea anumitor produse agricole. În ultimii ani, de asemenea, am văzut că există o dependență sporită față de aceste produse alimentare distribuite în mod gratuit. S-a limitat în mod clar uh, volumul sau resursele prevăzute pentru anul viitor și există și riscul ca în 2013 aceste rezerve să fie și mai limitate sau poate chiar să dispară. Aș dori să subliniez că președinția încearcă să găsească un compromis care să permită continuarea acestui program în totalitatea sa. La nivel de Consiliu, mare majoritatea statelor membre sunt în favoarea unui astfel de program. Însă există o minoritate de blocaj. Țările care se opun au un argument au argumente diferite. Mare parte dintre aceste țări consideră că uh, proiectul acesta ține mai degrabă de statele membre pentru că se ocupă de politica socială. De, mm, și uh, se pare că ei consideră că nu pot fi susținute persoanele nevoiașe de la bugetul comunitar. Eu nu pot fi de acord cu o astfel de uh, interpretare, nu pot să critic statele membre care au astfel de opinie, pentru că nu acesta este rolul președinției. Dar aici e vorba de solidaritate și solidaritatea se poate exprima printr-un ajutor acordat celor care au nevoie de el. Participarea la acest program este în orice caz pe o bază voluntară. Nu există niciun fel de uh, dificultate bugetară sau juridică care să ne împiedice să continuăm acest program. Există o sumă de 500 de milioane pe an care sunt prevăzute pentru acest lucru. Realizarea acestui program nu costă decât un euro pe an pe cetățean, pe cap de cetățean. Domnul comisar Cioloș a exprimat, explicat acest lucru de foarte multe ori. Și decizia Curții de Justiție din 13 aprilie 2010 nu reprezintă un obstacol pentru a lua anumite decizii politice în așa fel încât să putem modifica regulamentul. Comisia, de altfel, la cinci luni după această sentință, a prezentat o declarație eh, modificată și adoptarea acesteia, astfel modificată, ne va permite să putem continua acest program. Deci totul ține acum de Parlament și de Consiliu. Cei care se opun nu au nicio, niciun temei Uh, pentru a avansa astfel de motive, de pretexte tehnice sau uh, de altă natură. De fapt, de ei, de, în cărca lor revine această răspundere a continuării programului. Și ne aflăm oarecum într-o situație în care dacă am reduce programul, nici măcar nu am reușit să reducem sărăcia. Vorba de o sărăcie care uh, se va întoarce la un moment dat împotriva Europei. Trebuie să reducem această sărăcie. După cum bine știți, Comisia a propus ca noul cadru financiar uh, plurianual finanțarea acestui program să treacă dintr-un pilon în altul. Acest program se va înscrie mai clar în strategia UE 2020. vom avea o propunere de uh, document legislativ care în principiu va putea fi deja adoptată până în 2014. Dar până atunci să sperăm că acest program se va bucura de sprijinul tuturor statelor membre. Bineînțeles, programul acesta nu va rezolva el singur problema sărăciei. Chiar și în țările cele mai bogate din Uniunea Europeană știm că există persoane care sunt nevoiașe și care au dificultăți. Sărăcia nu e doar uh, ceva care se vede în orașe sau în uh, spațiile, uh, în municipii, în spații urbane. Din cauza crizei economice actuale, din cauza șomajului în creștere, vedem că numărul celor care nu mai sunt în măsură să facă față unor nevoi vitale de bază crește. De aceea Uniunea Europeană trebuie să ajute aceste persoane. De aceea, programul acesta, Alimente Gratuite, va fi discutat în luna septembrie de către Consiliul de Ministri de Agricultură și Pescuit. Deci, dezbaterea este o dezbatere publică. Ca și această dezbatere, orice cetățean o poate urmări pe internet. Știm că deocamdată la Consiliu există un impas și e păcat în momentul acesta de criză, când știm că numărul celor care au nevoie de produse alimentare crește, e bine, e păcat că această solidaritate europeană, solidaritate socială, uh, pare să scadă în rândul anumitor oameni politici. Ajutorul pentru persoanele cele mai nevoiașe va figura pe ordinea de zi a Consiliului din octombrie pentru afaceri sociale și doresc să vă informez că președinția face tot ceea ce este în putință pentru a găsi o soluție în cadrul unor contacte bilaterale cu guvernele acelor state membre care deocamdată încă se mai opun, atât la nivel de miniștri pentru agricultură, cât și la nivel de șef de state și de guverne. Știu că anumite delegații își pun întrebarea dacă nu cumva deciziile n-ar trebui să fie luate de către Consiliul European pe 17-18 octombrie. E bine, cât de curând voi adresa un curie, un, o scrisoare în acest sens domnului președinte Van Rompuy. Președinția este pe deplin conștientă de faptul că concluziile Comisiei se bucură de sprijinul foarte uh, mulți deputați europeni și din partea multor state membre, de asemenea. Nu pot decât să vă asigur de faptul că vom face tot ceea ce putem pentru a ieși din impas și pentru a obține un rezultat pozitiv la Consiliu. Cele cinci președinții precedente nu au reușit să uh, pună capăt acestei minorități de blocaj. Dar Sper să putem să facem acest lucru cu ocazia președinției poloneze. Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat acestui program. Și mă adresez dumneavoastră, domnilor și domnilor, uh, rugându-vă să ne ajutați să uh, convingem parlamentele naționale și guvernele naționale care încă se mai opun acordării alimentelor gratuite pentru persoanele nevoiașe din Europa. Contez foarte mult pe implicarea dumneavoastră, pe angajamentul dumneavoastră. Acest program confirmă faptul că Uniunea Europeană are o răspundere față de cei care se află în vremuri de restriște. Trebuie să promovăm această idee de solidaritate. Mii de cetățeni europeni sunt conștienți de faptul că în momente grele, Uniunea Europeană are datoria de a nu-i uita. Ei pot să conteze pe sprijinul venin, care vine de la Bruxelles și care vine de la Strasbourg. Așa că nu prea înțeleg cum anume acest program nu ar putea fi continuat pe viitor. Pentru că e vorba de imaginea Uniunii Europene care va avea mult de suferit. E vorba de imaginea instituțiilor europene și cu toții vom avea de pierdut. Mulțumesc foarte mult, domnule Savischi, și acum în numele Comisiei are cuvântul domnul Cioloș monsieur le président mesdames et messieurs e vorba de un subiect foarte important un subiect de actualitate subiectul programului alimentar în atenția celor mai nevoiași. <clears throat> Știm cu toții că urmare a gravei crize economice pe care o traversăm, numărul de cetățeni care apelează la un astfel de program va crește în mod dramatic pe viitor. Și cozile în fața ONG-urilor caritative reprezintă deja o mărturie clară a acestei tendințe. Iată că deja de 25 de ani de zile avem un program care susține astfel de ONG-uri. 440.000 de tone pe an de alimente sunt distribuite, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din uh, alimentele furnizate de către băncile alimentare peste tot în Europa. Și e vorba de de 18 milioane de persoane care beneficiază de pe urma acestui program în fiecare an. Asta e o medie. Programul există, funcționează în mod corect, însă unii vor ca acesta să dispară tocmai acum, în momentul în care avem nevoie de el mai mult ca niciodată. Și voi fi foarte clar pe această temă pretextele, uh, aspectele financiare, juridice, pentru ca acest program să poată să continue, pot fi rezolvate pentru perioada 2012 și 2013. Însă ceea ce lipsește este dorința politică, voința politică în acest sens a unora. Și vreau să fiu clar, nu ne putem ascunde în spatele unei decizii luate de Curtea de Justiție Europeană. Decizia Curții de Justiție nu pune sub semnul întrebării oportunitatea, temeiul uh, acestor programe, ce pune sub semnul întrebării o actualizare a modului în care această bază juridică poate funcționa. Și din acest punct de vedere, Comisia Europeană a operat deja o alegere, pentru că perioada de după, pentru perioada de după 2013 a propus deja, pentru nou cadrul financiar multianual, să introducă acest program în politica de coeziune economică și socială cu un buget de 2,5 milioane de euro miliarde de euro până în 2020. Și asta tocmai pentru a asigura uh, perenitatea acestui program. Acum, pentru 2012 și 2013, și care reprezintă de altfel o situație de urgență, propunerea Comisiei este următoarea. Și Consiliul urmează să delibereze asupra ei și deliberează deja din 2008 până în prezent. A fost, au fost introduse modificări în septembrie 2010 pentru a ține seama de sugestiile dumneavoastră. Ei bine, propunerea Comisiei ne va permite să facem acea punte între perioada de acum și anul 2014, în momentul în care vom avea un nou temei juridic în cadrul politicii de coeziune și, și sociale. Am avertizat deja Consiliul, așa cum a spus și domnul președinte Saveschi, asupra faptului că dacă o astfel de decizie nu ar putea fi luată din partea Consiliului, pentru că Parlamentul și-a exprimat deja punctul de vedere pe această temă, atunci planul pentru 2012 nu va reprezenta decât o pătrime din uh, Uh, cel din anii precedenți, iar pentru 2013 nu va exista niciun fel de program, niciun fel de sumă, pentru că poate că vom avea o intervenție pe piață ca să constituim niște stocuri, însă pe baza temeiului juridic pe care îl avem în momentul de față, dacă nu există o decizie politică la Consiliu, atunci riscăm că nu putem să alocăm nici măcar un euro pentru 2013, în timp ce de fapt bugetul îl avem. Aș dori să vă mulțumesc de asemenea pentru sprijinul constant de care ați dat dovadă în acest dosar și pentru uh, rezoluția dumneavoastră din data de 7 iulie, care pune accentul asupra faptului că trebuie să găsim un acord în așa fel încât acest program să poată continua. În același timp, sunt conștient de faptul că mare parte din dumneavoastră au luat cuvântul pentru a spune în mod clar că acest program trebuie să continue și să fie finanțat la bugetul comunitar. În acest sens, și eu am dat dovadă de flexibilitate, sunt gata să găsim condițiile necesare pentru ca toate statele membre interesate să poată participa. Și am uh, transmis această idee și Consiliului. Sunt gata să dau dovadă de flexibilitate dacă la Consiliu reușim să găsim un, o majoritate pentru a putea lua această decizie. Apoi am notat de, ce s-a discutat la Consiliu pe 20 septembrie. Comisia examinează acum soluții alternative pentru a încerca o deblocare a situației și eventual am putea să propunem un temei juridic comun între PAC și politica socială. Să-l propunem încă de pe acum, în așa fel încât pentru 2012 și 2013 să avem deja acest temei juridic comun și astfel eventual să deblocăm situația din punct de vedere politic la Consiliu. Deci, contez pe sprijinul dumneavoastră, un sprijin activ, în așa fel încât să găsim o soluție rapid, pentru că, după părerea mea, iată, avem aici încă o ocazie pentru a demonstra că Europa nu înseamnă doar Bruxelles sau Strasburgul, ci că Europa înseamnă și munca pe teren. E vorba de un program care se desfășoară la fața locului, pe teren, și de aceea nu trebuie să ne fie teamă Trebuie să asumăm Europa aceasta la fața locului și să vedem că e vorba de o concretizare de zi cu zi a acestui ideal european. Și sunt convins că și dumneavoastră țineți foarte mult la acest ideal și la toate aspectele concrete uh, care se derulează pe teren la fața locului. Mulțumesc, spune domnul președinte. Începem acum rând, uh, oratorii cu oratorii care intervin în numele grupurilor politice și mai întâi domnul Sikierski în numele PPE. Europeu. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimate domnule ministru. În urma crizei care durează deja de câțiva ani, condițiile de viață a cetățenilor se strică din ce în ce mai mult, crește șomajul și din ce în ce mai multe persoane primesc un salariu foarte mic, iar prețurile la alimente cresc în același timp cu sărăcia persoanele cele mai nevoiașe trebuie să fie cele care fac cele mai multe economii pentru ca să-și mai poată permite să-și cumpere doctorii, de exemplu. Foarte multe persoane, șomeri, primesc deja ajutoare pentru alimente. Avem 80 de milioane de persoane care trăiesc la marginea sărăciei. Ce să facem cu persoanele care ne întreabă cum ne poate ajuta Uniunea Europeană în această situație? Cum poate Uniunea Europeană să reducă ajutorul pentru alimente în astfel, într-o astfel de situație? ne confruntăm cu limitarea intervențiilor în cadrul PAC și știm că există și rezerve mai puține. Aceasta înseamnă însă că va trebui să oferim mai puțin ajutor în, sub formă de alimente celor nevoiași. Am vorbit de curând în plenară despre această temă și majoritatea deputaților s-au exprimat pentru o menținere a aceluiași nivel de ajutorare în acest domeniu. De aceea mă întreb de ce vocea deputaților din Parlamentul European, deci a celor care au fost aleși de către popor, nu contează. Este foarte păcat să fie așa, pentru că cât este de mare credibilitatea instituțiilor europene, acestea care vorbesc atât de mult despre solidaritate, despre egalitatea de șanse, despre combaterea excluziunii sociale. Trebuie să amintim faptul că și combaterea sărăciei este unul din punctele esențiale ale strategiei Europa 2020. Mă bucur foarte mult că președintele Comisiei a abordat această temă astăzi în discursul său cu privire la starea Uniunii. Lansez de aceea un apel și către deputații din acest Parlament și către reprezentanții guvernelor țărilor care blochează acest program pentru ca să-și schimbe părerea. Planificarea financiară pentru 2014 prevede ca 2,5 miliarde de euro să fie cheltuite pentru acest program până în 2014, ceea ce este o sumă mai mică decât până acum. Până acum erau 500 de milioane de euro pe an, ceea ce înseamnă deci o reducere de 30% pe an. În planificarea pe termen mediu pe care o facem acum, ar trebui să ținem cont de acest lucru. Din păcate, microfonul uh, vorbitorului s-a întrerupt. V-ați depășit timpul de vorbire. Domnul Capula Santos are cuvântul acum. Comisar, senior ministru. Domnul Capula Santos, din partea grupului SID. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi dezbaterea de astăzi cred că nici nu ar fi trebuit să existe. Pentru că dacă uh, acționam cu mintea limpede, această problemă ar fi trebuit de mult să fie rezolvată. Spațiul european, care este uh, de fapt un spațiu al bunăstării, al libertății, al justiției, are în același timp peste 40 de milioane de persoane care trăiesc în uh, sărăcie și în lipsuri alimentare care nu pot în fiecare zi să se hrănească corespunzător și peste 140 de milioane de persoane au primit anul trecut ajutoare alimentare. Din păcate, situația lor nu s-a îmbunătățit, pentru că tot mai mulți oameni sunt amenințați de uh, șomaj și în uh, politicile sociale statele membre fac economii. Deci, este de neînțeles că așa se uh, state membre să blocheze o soluționare juridică a acestei probleme și să împiedice ca și în anul viitor ajutoarele alimentare să fie acordate la nivelul anului um, acesta. Au încercat să găsească o portiță de scăpare, să spunem, juridică în urma situației pe care au creat-o. Dar mie mi se pare că la nivelul Consiliului trebuie să se manifeste mai multă conștiință socială. De aceea eu condamn poziția uh, recentă adoptată a uh, Consiliului Ministrilor Agriculturii și aș vrea ca la următoarea reuniune a Ministrilor Agriculturii această problematică să fie rezolvată. Ministrii Agriculturii trebuie să demonstreze solidaritate. Mie mi se pare că nu, au, nu toți țin seama de asta, unii au uitat. Mulțumesc din partea liberalilor pentru două minute, domnul George Lyon. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. Iată că ne aflăm acum într-o situație foarte dificilă uh, referitor la acest program. După părerea mea, eu sunt convins că acest program ține de politica socială și nu de politica agricolă comună. Și sunt convins că ar trebui poate să mergem și mai departe. Acest program să fie o răspundere la nivel național de aceea susținem propunerea făcută de către uh, Comisia Europeană pentru următorul cadru financiar multianual. Cred că aceasta este o soluție să trecem de la, uh, de la rubrica 1 la rubrica 2, astfel, un astfel de program. Pentru următorii ani, uh, ce se întâmplă în momentul de față cu acest program este inacceptabil. Noi trebuie să găsim o soluție rapid Haideți să fim clar, banii pentru uh, aceste programe uh, pentru caritate se află la nivelul statelor membre. E vorba de 500 de milioane de euro. Și Uh, știm că la Consiliu încă nu s-a reușit găsirea unei soluții. Nu se poate așa ceva. E vorba de 18 milioane de persoane care beneficiază de pe urma acestui program și care au de suferit. Și e un adevărat scandal că nu reușim să găsim o soluție. Nu putem accepta acest lucru într-o Europa secolului 21, cu atât mai mult într-o situație de criză. Tocmai cu atât mai mult noi trebuie ca la Consiliu să găsim o soluție, să ia în serios această problemă. Acum, în ceea ce privește întrebarea dacă acest program trebuie să fie la nivel național sau dacă trebuie să țină de politica de coeziune și așa, indiferent, noi trebuie să avem o datorie și anume să găsim o soluție pentru următorii doi ani, 2012-2013. Și la Consiliul ar trebui să se încerce împreună cu Comisia Europeană și împreună cu Parlamentul să se găsească o soluție cât mai rapid. Trebuie să găsim, bineînțeles, și un temei juridic pentru ca proiectul să continue pe termen lung, însă în momentul de față este inacceptabil ca persoanele nevoiașe să fie adevărate ostatece ale unei uh, neputințe la nivel de Consiliu pentru a găsi o soluție. Guvernele naționale trebuie să-și ia răspunderea în serios și împreună cu Comisia și cu Parlamentul să găsească o soluție rapidă pentru a se asigura că cei care au într-adevăr nevoie de acest program pentru anul 2012-2013 să poată să beneficieze de pe urma, lor, urma lui. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lion, și acum numele ECR, domnul Nicholson. Un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Stimați miniștri, la fel ca și antevorbitorul meu, cred că ne aflăm într-o poziție foarte dificilă în această problemă. Și îmi dau seama că este vorba de 18 milioane de persoane și că întreaga Uniune Europeană a implementat programe pentru persoanele în această situație mult timp, dar acum se pune la îndoială posibila finanțarea acestor programe în continuare. Trebuie, la nivelul uh, statelor membre, așa cum a spus-o și ministrii, să ne confruntăm cu faptul că în 2013 rezervele vor fi mai mici decât în 2012. Știm cu toții că siguranța aprovizionării cu alimente nu mai este așa cum a fost în trecut și aceasta este o mare provocare pentru toată lumea. Dar, la fel ca și antevorbitorul meu, trebuie să mă întreb dacă bugetul pentru agricultură sau bugetul social trebuie să fie cele care să fie uh, împovărate. Trebuie să găsim o soluție, pentru că, de fapt, suntem de acord. Suntem de acord cu multe lucruri. Dar, din care fond am plăti aceste ajutoare? Aceasta este, de fapt, întrebarea cea mai importantă. Și aș dori să-l întreb pe domnul comisar Cioloș dacă aceste măsuri sunt eficiente. Știm cu toții câte alimente se aruncă. Întrebarea este, așa este cel mai bine să abordăm uh, sărăcia? Dacă nu reușim să răspundem la această întrebare, nu vom putea să găsim o soluție. Deci știu că există un risc foarte mare de sărăcie în toată Uniunea Europeană și recunosc acest lucru și îl și simt cu inima mea. Dar trebuie să ne punem întrebarea care va fi soluția? Eu am încredere că se va găsi o soluție la această problemă și sper ca și Consiliul de Agricultură să găsească această soluție, pentru că eu nu cred că putem pur și simplu să trecem cu vederea aceste aspecte, dar nu cred că adresăm problema în maniera corectă momentan. Mulțumesc. Mulțumesc, Jim, spune domnul președinte, și acum pentru verzi, două minute și jumate, doamna Deli. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. În numele săracilor, în, în numele ehm, șomerilor vorbesc, pentru că numărul lor îi crește în Uniunea Europeană. Iar dacă șase state membre doresc să pună capăt programului alimentar fără să găsească o soluție de alimentare, Marea Britanie, Suedia, țările de jos, ehm, Republica Cehă sunt printre acestea state Dumneavoastră, eh, știți că anul trecut Parlamentul European v-a eh, adresat o interpelare anul trecut, iar noi am făcut o propunere pertinentă pentru a păstra acest program. Verzii sunt de acord să vă susțină pentru a găsi soluții pe termen lung, pentru că noi nu putem să eh, împărțim la patru bugetul pentru aceste ajutoare alimentare. Este o sumă de peste 300 de milioane de eh, euro care ar fi eh, lipsă în felul acesta pentru programele alimentare. Este o problemă reală și eh, noi așteptăm solidaritate între popoare. Guvernele irresponsabile sunt în minoritate și privează milioane de persoane de o șansă de supraviețuire. Lupta împotriva sărăciei și împotriva foametei face parte din politica agrară comună. Deci noi trebuie să uh, ne străduim să creștem producția alimentară, dar în același timp să venim în întâmpinarea oamenilor care au nevoie de alimente și de o alimentație sănătoasă, durabilă. Consiliul trebuie să revină asupra uh, poziției inițiale, să uh, abordeze o atitudine responsabilă. Mă întreb oare viitorul uh, guvern danez își, care își va asuma responsabilitatea conducerii prezidiului european anul viitor, oare uh, nu își va schimba poziția pentru că uh, este nevoie în Europa de o acțiune logică. Atunci când a fost vorba despre salvarea băncilor, Consiliul a găsit soluții. E bine, când este vorba de banca de alimente, se pare că um, nu este o hotărâre la fel de manifestă de a acționa. Dar um, oamenii sunt mai importanți decât banii și trebuie să uh, urmărim cu mare atenție ce se întâmplă și um, reiterăm apelul nostru constructiv în acest sens. Mulțumesc. În numele grupului GUE, pentru un minut, doamna Gabi Zimmer. Notleidende bedürfen nicht des Mitleid. Mulțumesc. Cei care suferă nu trebuie să se bucure de mila noastră, ci trebuie să li se acorde drepturile lor de cetățeni. Ieri, în aceeași sală, am discutat despre dreptul care este unul fundamental de a avea acces la alimente în țările în curs de dezvoltare și acum trebuie să facem față problemei uh, cum unele guverne, de exemplu Germania sau Cehia, Olanda și Suedia, încearcă să înlăture acest drept și încearcă să elimine programul, continuarea programului Alimente Gratuite. Aproape 20 de milioane de oameni în Uniunea Europeană suferă de sărăcie sau trăiesc la pragul sărăciei, deci nici măcar în uh, fiecare a doua zi nu pot să-și permită o hrană sănătoasă și echilibrată. 19 milioane de oameni în Europa depind de acest program. În 2010 s-a spus că motoul pentru anul european împotriva sărăciei este în Germania cu un curaj proaspăt. Dacă ne uităm însă numai la statistici și încercăm să mutăm cifrele de colo-colo, ar trebui de fapt mai degrabă să avem mai mult curaj și să începem să vorbim despre solidaritate și să o și punem în aplicare pentru ca toată lumea în Uniunea Europeană să aibă acces la alimente așa cum, este, de, așa cum se cuvine. Mulțumesc! Colega, în nombre... Mulțumesc foarte mult! Și în numele neafiliaților, are cuvântul domnul Stoianov. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Prima lecție pe care am învățat-o eu la universitate este că mâncarea nu este gratuită. Mesele nu sunt gratuite. Două, două milioane și jumătate de pensionari în Bulgaria au o pensie de 150 de euro. După ce au cumpărat medicamente, după ce au apelat la anumite servicii, nu le mai rămâne nimic ca să poată mânca. Domnul Savischi a spus că trebuie să plătim un euro pe cap de cetățean pentru finanțarea acestui program. Dar pensionarii bulgari au plătit deja 2 milioane și jumătate de euro pentru acest program. Pe de altă parte, un astfel de program nu funcționează așa cum trebuie, nu funcționează pur și simplu în Bulgaria. Deci, lansez un apel către domnul comisar și către comisie, în așa fel încât programul acesta să fie accesibil pentru toți cetățenii europeni în toate statele membre. Doresc să mulțumesc doamnei Zimmer pentru faptul că uh, a amintit acelor țări care constituie minoritatea de blocaj acest lucru și doresc să rog acum pe domnul Savischi să ne spună exact clar cine sunt acele state membre care se opun, în așa fel încât noi și toți cetățenii noștri care uh, ne ascultă astăzi să știm exact cine anume blochează uh, continuarea programului alimentar în Europa. Mulțumesc! Și acum am terminat turul oratorilor în numele grupurilor politice și acum începem cu oratorii care vorbesc în nume propriu. Mai întâi, timp de două minute, domnul Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, stimate colegi, stimați colegi. Dumneavoastră, domnule comisar, dumneavoastră, domnule ministru și multe state membre sunt uh, pentru continuarea programului de alimente gratuite pentru uh, cei nevoiași. Dar am înțeles că este nevoie de o decizie politică în acest sens. Responsabilitatea pentru acest domeniu foarte important se găsește în primul rând la nivelul statelor membre. Este inacceptabil ca uh, oameni în Europa să nu aibă uh, suficiente alimente. Deci este datoria noastră să uh, creăm condiții mai bune. În Germania, de fapt, trebuie să fie furnizată hrana necesară pentru toți cetățenii Hotărârea um, Curții Europene de Justiție a modificat din acest punct de vedere uh, starea de lucruri, pentru că s-a constatat că programul actual, în forma actuală, um, se încalcă um, temeiul juridic al tratatelor. Deci eu cred că trebuie să găsim soluții pentru ca aceste ajutoare pentru milioane de persoane din Uniunea Europeană să poată fi garantate. Dar subliniez încă o dată, responsabilitatea socială se găsește în statele membre. Poate că ar trebui să ne gândim și, dacă nu ar fi mai bine, ca în locul unui program european să alcătuim programe în statele membre care pot, să poată fi cofinanțate din uh, fondurile noastre sociale de la Bruxelles. Pentru că în felul acesta, uh, de asemenea, s-ar putea manifesta solidaritatea europeană iar programele ar putea să fie continuate. Grupul PPE cu siguranță va contribui la încercarea de a găsi soluționare pentru situația persoanelor vizate. În Brazilia, odată am trăit situația în care tineri brazilieni ne-au rugat să le dăm resturile de mâncare din farfuriile noastre. Pentru mine a fost șocant să constat acest lucru, dar nu se poate ca în Europa oamenii să uh, flămânzească. Mulțumesc, domnule Des. Pentru un minut și jumătate, domnul Paulo de Castro. Grazie, signor Presidente, caro Marek Savinski, caro Comisario da Cianciolos Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule ministru, programul european de distribuire a ajutorului alimentar în, pentru cetățenii cei mai nevoiași reprezintă un instrument deosebit de important pentru a susține sectoarele cele mai uh, sărace ale societății noastre. E vorba de un dispozitiv care a avut foarte mult succes făcea parte din politica agricolă comună în ultimii ani și permitea distribuirea a peste 440.000 de tone de alimente gratuite a peste 18 milioane de persoane, din care mulți erau copii, număr care riscă să crească foarte mult. Ori accesul la alimente este considerat ca fiind un drept fundamental. Deci noi suntem uh, oarecum într-o situație în care nu putem înțelege această minoritate de blocaj la nivel de Consiliu, la nivel de Ministri de Agricultură. Bineînțeles, știm care a fost decizia Curții Europene de Justiție. Vom face în așa fel încât, cu începere din 2013, să se țină seama de observațiile uh, făcute de către Curte, însă în momentul de față nu ne putem permite să întrerupem acest program. Știm că e vorba de un program de 500 de milioane de euro acordate Uh, persoanelor celor mai nevoiașe. În Statele Unite ale Americii există un program de peste 20 de miliarde de dolari uh, pentru persoanele nevoiașe. De aceea cred eu că trebuie să uh, um, facem eforturi și mai mari în acest domeniu. Doresc să mulțumesc domnului comisar și domnului Savischi pentru angajamentul lor. Trebuie neapărat să găsim o soluție cât mai repede posibil. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum are cuvântul un minut și jumătate domnul Liam Elward. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mai mult de 3 milioane de oameni se află în, la gran, în granița sărăciei și sunt obligați să mănânce uh, neechilibrat. ceea ce se întâmplă cu acest program este absolut inacceptabil. Având în vedere birocrația cu care ne confruntăm, trebuie să facem ceva pentru ca cei care sunt uh, flămâni să aibă acces la acest uh, program. Una din aspectele strategiei 2020 este să se combată sărăcia și excluderea în Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă să combatem concret sărăcia și să avem rezultate imediate dar din păcate nu am uh, adresat încă rădăcinile, nu am abordat rădăcinile sărăciei. Trebuie să îmbunătățim situația celor care nu pot să-și hrănească familia sau nu pot să se hrănească pe ei. Câteodată nu ne uităm de fapt la situația amplă. Foarte des uh, am încercat să combatem sărăcia și am avut intenții foarte bune, dar din păcate toate aceste propuneri au rămas câteodată pe hârtie fără ca cetățenii să beneficieze de ceva. Acest program uh, suportă de fapt și susține organizațiile care încearcă să îi ajute pe cei milioane de oameni care suferă de um, de foame în multe state membre și aceste programe trec prin intermediul unor bănci alimentare. Există asistență la fața locului, dar este nevoie exact acolo unde se, se întâmplă lucrurile de o asistență mai concretă. E nevoie și de mai mult bun simț, dacă nu de mai multă compasiune din partea liderilor politici la nivelul Uniunii Europene și eu salut faptul că acest program este pe ordinea de zi de astăzi și salut și contribuțiile Comisiei și a ministrilor pe această temă. Nu este momentul acum să încercăm să facem uh, politică um, de partid. Mulțumesc foarte mult. Aveți uh, cuvântul acum, doamna Figueredo. Obrigada, senhor Mulțumesc, domnule președinte. În repetate rânduri noi am avut ocazia să subliniem cât de important important este acest program de alimente gratuite care se distribuie unui număr atât de mare de persoane. Știm că 3 milioane de persoane trăiesc în condiții de sărăcie extremă, că sunt subnutriți, că 20 de milioane de copii de asemenea uh, suferă de lipsă alimentară. Iar de multe ori acești copii trebuie în lăzile de gunoi să caute după resturi alimentare. Deci nu se poate ca pentru 113 milioane de euro pentru 2012 și 2013 să punem sub semnul întrebării aceste programe. Este nevoie uh, de mai mult, trebuie să acționăm uh, profund pentru a găsi soluții. Ne gândim și la decizia Parlamentului European din 4 iulie și uh, trebuie să discutăm și în legătură cu un venit minim care să însemne 60% din uh, venitul mediu al fiecărui stat membru. Mulțumesc, Idai, acum pentru două minute, domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor miniștri, dragi colegi. Este absolut evident că opinia publică, că autoritățile publice trebuie să-i susțină pe oamenii care trăiesc în sărăcie și care nu au ce mânca. Sarcina noastră este să avem grijă ca cetățenii noștri ai Europei, cei 500 de milioane, au măcar destul de mâncare. Deci nu trebuie să avem uh, dubii că acest program aduce simpatie din partea poporului și cred că în timpurile noastre simpatia este binevenită. Vreau să vă amintesc că nu de mult în acest Parlament am adoptat strategia 2020 în care scrie că și combaterea sărăciei este unul din obiectivele importante până în 2020 și dacă acum tăiem din acest program, nu este neapărat foarte consecvent față de strategia 2020. De asemenea, dacă ne uităm la faptul că prețul alimentelor va crește în următorii ani, trebuie să ținem cont de această schimbare. Însă, eu cred că programul acesta despre care discutăm trebuie să rămână un program de combatere a sărăciei și aceasta s-a întâmplat de comun acord cu statele membre, care sunt, de fapt, cele care sunt responsabile pentru politica socială. Cred de asemenea că acesta nu trebuie să devină un program așa cum s-a întâmplat în alte state, de exemplu în uh, Statele Unite ale Americii. Este de fapt doar un instrument al politicii agricole, adică în care se încearcă eliminarea excedentelor prin acest program. Nu trebuie să urmăm aceste exemple. Știu că o mare parte din bugetul agricol în Statele Unite se elimină astfel și, bineînțeles, că nu trebuie să facem această comparație pentru că bugetul nostru funcționează altfel. Va fi probabil necesar însă pe termen scurt ca întotdeauna în cadrul uh, perspectivei financiare în curs să încercăm să găsim să soluții ca să ajustăm acest program față de ceea ce se întâmplă. Știu că există o sentință a Curții Europene de Justiție și trebuie să ne gândim dacă eventual există alte metode prin care putem să ne atingem obiectivele în acest caz. Mulțumesc! Uh, mă iertați, domnule președinte, domnule Dorfman, că v-am întrerupt, dar nu aveați decât un minut și jumătate. Și acum documentul doamnei Estelle Grelier. Domnule președinte, Consiliul de Ministri European, European pentru Agricultură nu a reușit să, se, uh, să găsească o soluție pentru ajutorul alimentar pentru cei mai uh, defavorizați. E vorba de o cifră de 65%. Însă există o minoritate de blocaj, lucru care duce la o emoție crescândă în rândul opiniei publice. Asociațiile caritative, ONG-urile și uh, beneficiarii, bineînțeles, nu înțeleg acest lucru. Și acest lucru este, reprezintă un prejudiciu pentru imaginea Uniunii Europene. Știm că Uniunea Europeană, așa cum a spus domnul Barroso în discursul său în această dimineață, susține piața, susține băncile, însă are greutăți în momentul în care trebuie să susțină și să sprijine populațiile nevoiașe. Or, știm că situația este explozivă din punct de vedere social. Și, domnule comisar, trebuie să ne asigurăm de faptul că anumite state, printre care și Franța, când vedem uh, că uh, liderii politici plâng cu lacrimi de crocodil pe această temă, e bine, a venit momentul să găsească o soluție. Dacă ei, într-adevăr, vor să găsească o soluție, e bine, luni la Consiliul pentru Afaceri Sociale vor reuși să găsească una și nu ar trebui să piardă din vedere beneficiarii finali. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum timp de un minut și jumătate, doamna de Sarnez. Mulțumesc, domnule președinte. Ne confruntăm cu o perioadă de criză economică, o criză a euro și, din păcate, în felul acesta, egoismul parcă devine mai manifest. Statele membre se orientează spre sine și iar principiul solidarității are de suferit. Iar această situație este inacceptabilă. Și uh, această situație afectează pe cei mai săraci, pe cei care se află în uh, mare dificultate, care au nevoie vitală să obțină de aceste, aceste ajutoare alimentare. Este vorba despre mai mult de 13 milioane de persoane în Europa. Domnule comisar, ați exprimat uh, multe idei uh, cu mare justiție teze. Europa nu își poate permite să facă greșeli și trebuie să găsească o soluție din această situație de blocaj. Trebuie să vină în întâmpinarea și ajutorul celor săraci, chiar eh, sau poate cu atât mai mult cu cât continentul nostru eh, este în clipa de față cu tremurat de criză. Și spun acum Comisiei și președinției Consiliului, știu eh, că ne aflăm acum alături de dumneavoastră că ne angajăm în lupta pe care trebuie să o purtați pentru ca acest program să reușească. Mulțumesc, doamna Desanens. Pentru un minut, colegul Patrick Le Iaric. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dincolo de toate discursurile frumoase pe care le ascultăm aici, știm că există o dublă pată neagră pe uh, emblema Uniunii Europene. Mai întâi ne putem întreba, ne putem mulțumi să constatăm în permanență faptul că crește sărăcia, ca și cum ar fi un fenomen normal. Eu cred că asta este mai degrabă o dovadă a eșecului unei Europe ultraliberale. Apoi, mai există și iminența aceasta unei catastrofe alimentare, pentru că tocmai ne vom, vom înlătura alimentele pe care vrem să le acordăm uh, săracilor, deși ar trebui să creștem numărul lor. Despre ce discutăm noi acum, de fapt și de drept? Despre 500 de milioane de euro ca să permitem a 18 milioane de persoane să mănânce cel puțin o dată la două zile o masă corectă, decentă. Ori știm că avem un plan de 440 de miliarde în favoarea băncilor uh, financiare. Da, într-adevăr, există poate o mai puține intervenții agricole, dar Știm, domnule comisar, că există credite. Pe de altă parte, putem să deschidem un capitol nou în ceea ce privește coeziunea socială, ajutor pentru cei mai defavorizați. Însă acest lucru nu se poate face decât dacă reducem fondurile sociale și fondurile pentru coeziune. Mulțumesc, Patrick, spune domnul președinte și acum timp de două minute, domnul Michel Donta. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte în exercițiul al Consiliului, stimate domnule comisar. Deja de trei ani se dezbate planul de ajutor pentru cei mai nevoiași și, din păcate, acesta este blocat la Consiliu. Situația aceasta de blocaj nu este deloc acceptabilă. Este cu atât mai puțin acceptabilă cu cât uh, programul acesta trebuie să fie redus într-un moment în care este nevoie de el, pentru că continentul este, este afectat de o criză economică și socială care afectează direct pe cetățeni. Există simboluri care au construit Europa și există simboluri care o fragilizează să încercăm să nu distrugem astăzi ceea ce s-a construit cu grijă ieri, mai ales în momentul în care dificultățile cu care ne confruntăm par să taie legăturile între statele membre și încearcă să împingă popoarele către naționalism și să-și întoarcă spatele către Europa. Trebuie deci să încercăm să acceptăm unele reflexe, dar nu acesta. Eu nu accept acest reflex ca fiind unul care să corespunde Europei și nici nu corespunde grupului meu care este creștin-democrat. Popoarele noastre merită mai mult, merită Europa pe care încercăm să o construim de peste 50 de ani, dar aceasta este o Europa care nu se rezumă la o simplă înțelegere economică. Este vorba de apărarea unor valori care trebuie apărate mai, rău, mai mult ca niciodată, valoare care plasează omul în centrul tuturor preocupărilor politice. Este de aceea esențial să ieșim din dezbaterile sterile și juridice pentru a lua decizii politice corecte și responsabile. De exemplu, a fondul social european care să aibă în sine un fond care să facă parte de asemenea și din uh, politica uh, agricolă comună reformată, dar nu despre asta este vorba în momentul de față. Sentința Curții de Justiție Europeană creează o situație de urgență. 18 milioane de europeni care beneficiau de ajutor alimentar sunt acum în pericol. Întrebarea este, trebuie să știm ce facem, care este concepția noastră comună despre Europa și viitorul acesteia. Convingerea mea este că destinul Europei nu va trece în niciun caz printr-o renaționalizare, fie ea parțială sau totală și uh, în domeniul ajutorelor alimentare la fel. Trebuie să știm că numai împreună vom putea să depășim provocările enorme cu care ne confruntăm acum și numai împreună vom putea să fim uniți și solidari și numai împreună, de asemenea, continentul nostru va putea să asigure un orizont de prosperitate tuturor cetățenilor săi. Domnule comisar, dumneavoastră ați propus măsuri foarte curajoase. Microfonul a fost întrerupt pentru că s-a terminat timpul. S-a terminat timpul dumneavoastră, domnule Dantea. Acum are cuvântul un minut, domnul Marc Tarabela. Domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al Consiliului. Aceasta nu este o dezbatere, ci este de fapt un monolog uh, al fiecăruia dintre noi pe probleme pe care cu toții le împărtășim. Dar uh, trebuie să spunem că uh, nu Europa este de vină, ci doar șase guverne, Marea Britanie, mm, uh, Germania, Cehia, Danemarca, Suedia, um, au creat această problemă și demonstrează egoism. Noi trebuie să facem ca guvernele acestor țări să înțeleagă că trebuie să-și asume o responsabilitate pentru um, a nu pune în pericol persoanele care sunt nevoiașe. Deci există o perioadă de criză în care mult peste 10 milioane de persoane din Europa sunt într-o situație dificilă. Deci trebuie să gândim foarte bine cum ne împărțim banii în perioada următoare. Europa nu trebuie să se derobeze de responsabilitățile pe care le are. Trebuie să demonstreze voință socială pentru a veni în întâmpinarea acestor oameni. Mulțumesc, Marc. Iar acum, pentru un minut, doamna Grispec. Mulțumesc, domnule președinte. Rămân fără voce, fără glas, cum se spunea în satul meu odinioară, când văd discuțiile noastre. Îl văd pe domnul comisar, președinția poloneză, ansamblu colegilor, indiferent Uh, de partidul politic de care aparțin, uh, văd că toată lumea are aceeași părere, o părere comună asupra faptului că este scandalos și nedemn faptul că uh, programul de ajutor alimentar pentru persoane nevoiașe se află în pericol. Și faptul că se pune sub semnul întrebării acest program este ceva pur și simplu irresponsabil din partea a șase state membre care blochează sau care pur și simplu uh, o iau razna în momentul de față. E un semnal politic care ar putea să fie unul uh, foarte riscant față de ceea ce vrem noi să construim. Și așa cum a spus și colegul meu Marc Tarabella, lansez un apel împreună cu ceilalți colegi cu toții suntem de acord și lansăm acest apel către colegii din Germania, din Cehia, din țările de jos, din Germania, să facă presiune asupra statelor, statelor lor pentru ca să pună capăt unei poziții atât de nedemne de Uniunea Europeană și să pună capăt unui semnal politic atât de periculos. Mulțumesc! Timp de două minute are cuvântul doamna Eranț Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață, domnul președinte al Comisiei, domnul Barroso, a evocat această temă în uh, discursul său despre starea Uniunii și iată că acum avem această speranță de solidaritate și de incluziune socială într-un moment de criză economică, așa cum um, cea pe care o traversăm acum, din ce în ce mai multă lume se află la limita pragului sărăciei și faptul că poziția exprimată de anumite state membre, e bine, aceasta este o dovadă de lipsă de solidaritate. E vorba de țări bogate din Uniunea Europeană, care sunt gata să pună sub semnul întrebării doar existența unui program alimentar pentru persoanele nevoiașe. Și uh, cu doar 1% din uh, sume putem ajuta 18 milioane de cetățeni. Uh, ei bine, e păcat că aceste state membre la Consiliu sunt incapabile să dea dovadă de solidaritate la Consiliu. Ei bine, încurajez președinția să continue cu sprijin, cu eforturi pentru a susține acest program. Programul merită să facem acest lucru și beneficiarii finali merită atenția noastră. E vorba de un vot de încredere, de un răspuns pe care îl datorăm cetățenilor. Consiliul de Ministri ai Uniunii ar trebui să țină seama și mai mult de opinia Parlamentului, nu numai și păstrarea și menținerea extinderea programului, ci și sporirea acestuia. Aș dori să amintesc șefilor de state și de guverne că avem încredere în faptul că la următorul summit se va lua în serios acest subiect și că se va găsi o soluție politică. Mulțumesc, doamna Eranț Garcia. Ca de obicei, în cazul intervențiilor dumneavoastră, interpreții au dificultăți pentru a menține ritmul. După cum știți, Președintele înainte atrăgea atenția asupra acestui fapt. Acum avem un alt sistem. În principiu, uh, un buton se aprinde, o luminiță se aprinde uh, locul dumneavoastră și puteți vedea că cer interpreții să vorbiți mai rar. Trebuie să fiți conștienți de faptul că în momentul în care vi se aprinde luminița, respectivă, asta înseamnă că interpretarea nu mai funcționează așa cum ar trebui. Uh, se pare că luminița a fost aprinsă pe durata întregului discurs pe care l-ați făcut, dar nu ați... Uh, Domnule președinte, habar n-aveam că exista vreun astfel de sistem. Puteți să-mi arătați care, despre ce e vorba cu luminița? Păi v-am explicat, eu cred că am explicat și colegii mei au explicat de o mie de ori. Uh, eu primesc aici, pe consola mea, o, o, un avertisment, o luminiță care se aprinde din partea interpreților, în care mi se cere să transmit oratorului uh, solicitarea de a vorbi mai rar. Eu înțeleg că în momentul în care se face acest lucru, se aprinde luminița și la dumneavoastră, la biroul dumneavoastră. Vă rog frumos, aprindeți microfonul. I-a prins. Ia uitați-vă, vedeți ceva? Dați-mi voie să vă spun Responsabilor, că în momentul în care o persoană vorbește, n-are cum să vadă în același timp ce se întâmplă și sub ecran sau pe lângă ecran. Deci eu nu știu ce, de unde vine luminița aia. No, bun, foarte bine. Uh, ideea este să nu cumva să avem un scurt circuit electric uh, și să nu cumva să, să se electrocuteze cineva. De aceea asta era singura noastră posibilitate, să fie o luminiță aprinsă în așa fel încât să puteți vedea. Uh, că nu putem să tragem, să sunăm clopoțelul, nu? De fiecare dată când trebuie să ia cineva cuvântul. Nu avem cum să facem acest lucru. Uh, să instalăm o sonerie la, la, la fiecare orator în parte. Nu, bun, foarte bine. Măcar v-am informat despre acest lucru. Și acum are cuvântul doamna Eranț Garcia timp de un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sentința Curții Europene de Justiție a demonstrat faptul că trebuie să menținem acest program. Mai mult decât atât, noile perspective financiare 2014-2020 vor uh, Uh, uh, duce la îndeplinirea obiectivului de reducere a sărăciei și de aceea trebuie să modificăm regulamentul actual în așa fel încât să menținem elementele fundamentale, dar în plus de aceasta să avem și un mecanism de punere în aplicare a programului care să permită îmbunătățirea planificării acestuia. Este absolut fundamental ca în cadrul politicii noastre agricole aceste alimente de primă necesitate să fie în continuare disponibile și să ajungă la cei 18 milioane de cetățeni europeni care se află într-o situație de excluziune socială. Parlamentul trebuie să lanseze o, un apel apel către minoritatea de blocaj de la Consiliu. S-a vorbit foarte mult despre solidaritate în această dimineață, în această după-amiază. Noi credem că este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și asta înseamnă că trebuie să respectăm toți cetățenii europeni. Nu putem permite ca doar câțiva la număr să pună în pericol un instrument care este atât de necesar pentru o mare majoritate a cetățenilor, o mare parte din cetățenii europeni. Și asta, de fapt, ține și de conștiința fiecăruia în parte. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum are cuvântul doamna Corin Lopan. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al Consiliului, stimați colegi. Europa nu este doar o uniune monetară sau economică concetățenii noștri au și multe altele de pierdut în o situație de criză. Iar nimeni nu poate să înțeleagă de ce o hotărâre eh, judecătorească până la urmă poate să priveze milioane de oameni de o sursă de alimente de care beneficiau. Deci noi facem apel la domnul comisar și la toți colegii noștri ca să insiste pe lângă uh, guvernele care s-au opus pentru ca uh, și comisia să poată ia singură poziție care este rezonabilă și uh, să fie posibil ca aceste ajutoare alimentare să uh, poată în continuare să fie acordate cetățenilor noștri. Este o chestiune de decență, de demnitate și de solidaritate.

Frau Rodust. acum Rodust și domnilor. Vreau să spun de la bun început că mie, în calitate de membru a Mișcării Social-Democrate, mi se pare esențial că trebuie să acordăm ajutor oamenilor care au nevoie de el. Dar, în primul rând, trebuie să creăm locuri de muncă pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să uh, aibă venituri decente. După părerea mea, acest uh, program de um, acordare de ajutoare alimentare nu este calea uh, potrivită, pentru că um, este un fel de cutie a milei și um, este nedemnă pentru oameni. Uh, eu cred că nici uh, un program care ține de politica agrară nu este, pentru că ar trebui să țină mai degrabă de politica socială, iar politica socială este o sarcină a statelor membre. În Germania există voluntari care strâng alimente eh, rest, care nu mai sunt folosite de eh, marile eh, magazine și le distribuie după aceea persoanelor de care au nevoie. Dar și această formulă este tot un nedemne să spunem. De fapt, noi uh, nu trebuie să îi plasăm pe cetățenii noștri în situația de a primi milă. Ei trebuie să aibă locuri de muncă și trebuie să aibă pensii bune. Mulțumesc foarte mult. Domnul Papa Stancos. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că e nevoie să mai uh, uh, detaliez argumentele. Lucrurile sunt clare. Este absolut indispensabil să putem continua acest program alimentar în beneficiul celor mai defavorizați, mai ales în cadrul unei conjuncturi economice extrem de defavorabile în momentul de față. Uh, nu putem accepta o scădere drastică a resurselor uh, pentru acest program în 2012. E nevoie de un nou cadru juridic, un nou temei juridic pentru a putea utiliza din plin resursele de care dispunem pentru perioada uh, programarea financiară actuală și să vedem ce se va întâmpla și cu uh, perioada financiară de după 2013. Este absolut necesar ca aprovizionarea să se facă printr-un sistem de stocuri publice, prin intervenții pe piață. Însă, modul în care se vor alege produsele ce vor fi distribuite nu e vorba doar de produse care beneficiază de sistemul de intervenție. Ar trebui ca fiecare stat membru să poată să aleagă în funcție de nevoile sale care produse trebuie puse deoparte. Acum, în ceea ce privește finanțarea, cred că puteți înțelege dificultatea pentru anumite state, ca să nu spun chiar imposibilitatea uh, de uh, a renunța la acest program, pentru că este un program absolut necesar. Iar cei care cer acum renaționalizarea unui astfel de program alimentar, pentru că ei consideră că ține de politica socială a fiecărui stat membru, e bine, aș dori să spun acestor persoane că acest program are nu numai o dimensiune socială, ci în plus de aceasta contribuie și la stabilizarea piețelor agricole și și a veniturilor agricole peste tot în Uniunea Europeană. De aceea, acest program este exprimarea clară a unei solidarități față de cetățenii cei mai defavorizați. Mulțumesc, doamna Beres. Stimate domnule președinte al Consiliului, această problemă nu este o chestiune de subsidiaritate, pentru că ajutorul social și combaterea sărăciei sunt aspecte care îi privesc pe toți în cadrul Uniunii Europene. Nu este nicio chestiune subsidiară, pentru că este o chestiune foarte importantă. E vorba de a permite unor persoane care se află într-o stare de sărăcie extremă să nu se uh, bazeze pe pomeni, ci să reușească să găsească de mâncare singuri. De asemenea, președintele Comisiei Europeane în această dimineață ne-a spus că este timpul ca sectorul financiar să plătească pentru ceea ce a provocat în această criză. Este timpul însă și ca bugetul Uniunii Europene să susțină activitatea pe care o depun pe la fața locului cei care, de exemplu, gestionează băncile alimentare pentru ca să permită persoanelor care sunt într-o stare de sărăcie extremă să poată trăi cât de cât în demnitate. Nu vom accepta însă să organizăm solidaritatea săracilor cu săracii. Dacă acest program trebuie să fie finanțat și va trebui să fie finanțat cu siguranță în cadrul uh, ajutoarelor sociale din FSE, va trebui deci să compensăm în altă parte. Stimate domnule președinte, în exercițiu al Consiliului, vreau să vă spun că pe baza capacității dumneavoastră trebuie să se rezolve chiar începând de luni acest aspect care credem că va fi foarte important pentru cum vom judeca noi președinția dumneavoastră. Mulțumesc. Acum doamna Nedelceva. Mulțumesc, domnule președinte. Stimat de colegi, estimați colegi, niciunul dintre uh, noi uh, uh, nu realizează poate că există 13 milioane de persoane care au nevoie de aceste programe alimentare. Comisia găsește că fondurile, finanțarea acestor programe este legală, deci că aceste ajutoare ar putea să fie acordate și pe termen scurt și pe termen lung și ar trebui să fie distribuite uh, celor care au cea mai mare nevoie pentru uh, a uh, nu crea însă o dependență de aceste ajutoare, noi trebuie să creăm acestor oameni și o șansă de a-și câștiga singur existența. Oricum, alimentația sănătoasă încă din copilărie uh, și de-a lungul întregii uh, vieți este esențială. Noi trebuie să creăm condiții ca să nu apară lipsuri alimentare. Și uh, Uniunea Europeană și uh, au din acest punct de vedere de transmis mesaje importante pentru Europa. Combaterea foametei este un uh, obiectiv principal. Trebuie să avem o politică alimentară care să evite dependența, dar să nu pierdem din vedere ceea ce ne-am propus de la bun început. Mulțumesc, doamna Dancilă. Domnule comisar, domnule ministru,

și acum, doamna Mohan Șatie. Mulțumesc, domnule președinte. Noi avem datoria de a răspunde la dis disperarea celor mai nevoiași și ținem foarte mult la perenitatea acestui program, care este o expresie clară a solidarității europene. Și avem trei mesaje pe care vrem să le adresăm mai întâi președinției. Consiliul va fi supravegheat pe acest dosar și va trebui să țină seama de faptul că e o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Nu avem nevoie de această oribilă minoritate de blocaj. Un mesaj către Comisia Europeană. E logic să urmăm propunerea dumneavoastră, domnule comisar, și anume ca acest program alimentar să, fie, să țină de uh, Fondul Social European. Dar Fondul Social European este primul instrument de integrare socială prin integrarea formarea profesională. Cer deci ca acesta să fie în întregime păstrat, poate chiar sporit, uh, să se adauge în plus acest program uh, de ajutor alimentar pentru persoanele cele mai defavorizate. Și, încă o dată, un alt mesaj, cel de-al treilea, pentru deputați. Aici deputații în Parlament sunt mobilizați e clar. Însă vreau să mă adresez către parlamentarii care sunt um, parlamentele naționale ale statelor care uh, constituie minoritatea de blocaj. Mesajul pe care trebuie să-l transmită statelor lor, guvernelor lor, este să se pună capăt unui, uh, unui circ atât de, de, de teribil, de oribil în Uniunea Europeană pe această temă. Este o pată de rușine. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum ajungem la procedura catch de ai. Văd că foarte multe persoane doresc să iau cuvântul. Nu știu dacă voi putea să dau cuvântul tuturor. Am să încerc. Mai întâi, domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Da, e adevărat că aici vorbim despre solidaritate față de, de cei nevoiași. Și ședința Consiliului pentru Agricultură, știm că acolo la Consiliu a existat o minoritate de blocaj și se dorește ca Uh, să nu mai existe acest program, dar argumentul a care a fost avansat pentru așa ceva este pur și simplu îngrijorător. Aș dori să amintesc Consiliului că 60% din fonduri sunt necesare pentru a uh, permite a 79 de milioane de persoane care în Europa se află undeva sub pragul sărăciei. Ei bine, aceste fonduri, de fapt, sunt uh, furnizate de guvernele naționale, regionale, locale, uh, și Uniunea până la 1 aprilie contribuia doar cu 40%. Poziția acestei minorități de blocaj înseamnă, de fapt, o reducere drastică pentru următorii ani, poate chiar dispariția completă a acestui program în 2013. Condamnăm acest lucru. Sunt de acord cu președinția poloneză și sunt de acord și cu Comisia pentru hotărârea de care dau dovadă pentru a menține acest program. Și condamn cu fermitate poziția de blocaj a acestor, aceste minorități de blocaj. Și am, le adresez o întrebare. Unde este compasiunea voastră? Unde este compasiunea voastră? Domnule președinte, domnule comisar Cioloș, Uh, nimeni, niciun tribunal nu poate să, uh, să, să încalce legea lui Dumnezeu și anume, înainte de toate, compasiune. Domnul președinte, vă rog frumos, un minut, fără de care colegii și prietenii noastre nu o să aibă ocazia să ia cuvântul. Și acum, doamna, doamna Karenbach. Mulțumesc, domnule președinte, domn, domnule comisar. În această dimineață am discutat despre starea Uniunii și din ce în ce mai mult s-a vorbit despre încredere, despre solidaritate și compasiune. Și ne întrebăm cât de cinic trebuie să li se pară cetățenilor dacă ne ascultă, când ne dăm seama că, de fapt, noi am găsit soluția ca ei să moară de foame în continuare. Dacă ceea ce am spus în această dimineață, renașterea în credința în Uniunea Europeană, dacă vrem să dăm un sens acestor vorbe, nu trebuie să ezităm la această dezbatere de astăzi după amiază, chiar dacă există alte soluții juridice. Acelea vor fi aplicate pe viitor. Acum avem nevoie de alimente pentru oamenii nevoiași și avem nevoie de încrederea acestor oameni. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Bove. Monsieur le Président. Domnule președinte, domnule comisar, vreau să repet ceea ce au spus toți aici, dar eu cred că avem astăzi o problemă de credibilitate pentru Europa în contextul ceea ce se întâmplă. Ehm, a existat o hotărâre eh, juridică, dar eh, ni se mai spune și că există o politică europeană și o politică a statelor naționale. Dar eh, dacă tratatul de la Roma ne spune că trebuie să garantăm securitatea alimentară pentru toată lumea, atunci asta face parte și în obligațiile europene, nu doar din obligațiile statelor naționale. Și mie mi se pare că o serie de state membre uh, au o atitudine egoistă este important uh, să uh, fie sensibilizați și acești șefi de stat. Eu salut pe comisarul european, uh, domnul Cioloș, care într-un interviu a avut curajul să afirme că această politică este indispensabilă pentru cei mai săraci dintre europeni. Deci, sigur, noi trebuie ca să câștigăm încrederea cetățenilor noștri în Europa și Europa să poată să continue să existe. Mulțumesc, doamna McGuinness. Stimate domnule președinte, cred că mesajul din partea Parlamentului este foarte clar. Vrem ca acest program să continue din cauza aspectelor umanitare pe care le conține. Am ascultat toată dezbaterea și mă întrebam dacă cei care beneficiază de mese la băncile alimentare sunt, știu de unde, vin, de unde vine acea mâncare, știu toate detaliile astea de care discutăm noi în Parlamentul European. Sunt foarte multe creiere în această sală care ar putea să găsească o soluție. Eu nu vreau să condamn statele membre pentru faptul că au blocat acest program, pentru că nu cred că este o cale spre a avansa. Aș vrea încerca să, să încerc să-i conving de valoarea acestui program, de solidaritatea necesară în Uniunea Europeană. Aș vrea să văd o soluție mai întâi pe termen scurt pentru următorii doi ani, dar, așa cum a spus și Jim Nicholson înainte, aș dori să revizuim ce vom putea face după 2014. Câteodată trebuie să schimbăm lucrurile, dar, iată, avem o problemă urgentă acum. De exemplu, în Irlanda avem un milion de euro care nu va mai fi folosit pentru ajutoare alimentare și sper deci ca această soluție să vină cât de repede. Mulțumesc! Domnul Alejandro Serca are cuvântul acum. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Eu, domnule comisar, aș dori să mă, să mă adaug, să mă alătur tuturor colegilor care au luat cuvântul pe această temă. Trebuie să dăm dovadă de hotărâre, în așa fel încât să punem capăt acestei uh, rușini care pur și simplu există acum în Uniunea Europeană, și anume minoritatea de blocaj de la Consiliu. Nu putem uh, accepta ca astfel de țări să împiedice uh, Europa să avanseze, să dea dovadă de solidaritate. Uh, trebuie să susținem pe cei care luptă împotriva uh, sărăciei. Haideți să nu, să nu ne înșelăm, domnule, uh, doamnelor și domnilor, aici. E vorba de foamete. 13 milioane de persoane au nevoie de alimente, nu au de mâncare. Pentru că dacă îi întrebăm pe depu- deputați, pe cetățeni, bineînțeles, ar, s-ar putea face reduceri și s-ar putea face economii peste tot în uh, alte rubrici de la buget. Însă, vă rog foarte mult, uh, ar trebui să se știe în mod clar că deputații europeni nu vor ca această uh, rușine să se răsfrângă și asupra lor. Aici e nevoie de o soluție care să fie o soluție solidară pentru cei care au cel mai mult nevoie de alimente. În orice caz, proiectul acesta, programul acesta nu trebuie să se întrerupă și dacă s-ar întâmpla așa ceva, atunci ar fi o situație rușinoasă pentru întreaga uh, Europa. Mulțumesc, până domnul președinte, și acum domnul Mario Mauro domnule președinte. Aș vrea să încerc să înlătur o neînțelegere principiul subsidiarității nu înseamnă doar o protecție pentru competențele statelor membre, ci prevede și că atunci când un stat membru nu este în stare să-și îndeplinească obligațiile, să se recurgă la un nivel superior. Și asta înseamnă că va trebui să acționeze Comisia de altfel, și Consiliul uh, European și uh, Comisia Europeană au înțeles acest lucru. Deci, uh, asta înseamnă că eforturile noastre trebuie să fie continuate pentru a sprijini cele 18 milioane de persoane pentru care ajutoarele venite din partea statelor naționale sunt insuficiente. Trebuie să ținem seama și de următorul aspect. Există o deplasare, capitolul social, dar Atenție! Uh, nu mai putem beneficia de avantajele uh, agriculturii, pentru că aici s-ar fi putut uh, reduce eventual excedentele. Deci trebuie să ținem seama și aici de diferența între competență națională și europeană. Mulțumesc, doamna Cre. Domnule președinte, domnule comisar, mă alătur și eu celor care au condamnat aici cinismul și egoismul guvernelor celor șase țări membre care au decis uh,

Mulțumesc. și acum are cuvântul ultimul vorbitor, doamna Devu. Mulțumesc, domnule președinte. Șase state membre țin în mâinile lor soarta a 18 milioane de cetățeni europeni. Șase state membre care afirmă de fapt că nu, nu se ocupă decât de aspectele juridice. Uh, juridismul e o chestie, umanismul e cu totul altă chestie. Și atunci, cum să nu fim furioși față de cei care nu vor să asculte strigătele și uh, de alarmă lansate de asociațiile care se ocupă de persoanele defavorizate? Iar noi, deputații europeni, care reprezentăm toți cetățenii europeni. Vrem într-adevăr o Europa în care egoismele naționale fixează politicile și care nu se uită absolut deloc la acele persoane în statele membre care au dificultăți. Nu putem naționaliza acest ajutor. Nu! Acest program trebuie să beneficieze de un temei juridic mai puternic, însă nu trebuie să lăsăm baltă pe cei care în 2012 contează pe acest ajutor, mai ales având în vedere criza cu care uh, ne confruntăm. Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum dau cuvântul domnului comisar pentru a face un rezumat și pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva precizări și eventual câteva clarificări față de anumite observații pe care unii dintre dumneavoastră le-au făcut. Nu vreau să-i conving pe cei care sunt deja convinși de faptul că trebuie continuat acest program. Uh, am putea poate utiliza acest, această cale pentru ca mesajele să ajungă la cei care trebuie să le audă. Unii dintre dumneavoastră spun un program care să țină de politica socială ar putea eventual fi, de fapt, o competență națională. Dacă acest program ar ține de politica socială, de ce nu? Eu am spus, Comisia a făcut o alegere pentru perioada 2014-2020. Comisia propune ca bugetul acestui program să fie cuprins în politica de coeziune socială. Deci, acest lucru se poate face. Acum, Uh, trebuie să se facă acest lucru la nivel național, eu cred că e mai degrabă vorba de o decizie de natură politică și majoritatea va hotărâ pentru perioada 2014-2020. Acum ne punem întrebări, întrebări referitor la 2012 și 2013. Pentru această perioadă, 2012-2013, Parlamentul ca și Consiliul a fost de acord în momentul în care s-a adoptat bugetul ca acest program să țină în continuare de politica agricolă comună. Între timp, lucrurile s-au schimbat, e adevărat, și vreau să clarific situația. Vreau să întăresc ideea următoare. Curtea de Justiție, prin decizia sa, nu pune sub semnul întrebării regulamentul. Curtea de Justiție cere pur și simplu să se respecte un regulament care este în vigoare. Iar Comisia propune acum schimbarea acestui regulament, în așa fel încât să ne putem face treaba. Însă nu Curtea de Justiție poate lua decizii politice. Cred că există instanțe adecvate în Europa pentru a lua astfel de decizii politice. Deci instituțiile sunt cele care trebuie să ia decizii politice. Comisia și-a făcut treaba, a făcut o propunere legislativă, a ținut seama de asemenea și de observațiile exprimate de Curtea de Justiție. Însă decizia Curții de Justiție nu limitează uh, cumpărăturile pe piață. Cere doar o... Uh, spune doar că regulamentul în vigoare în momentul de față nu permite acest lucru. Însă regulamentul există și regulamentul poate fi schimbat. Faptul că din 2014 până în 2020 acest program va ține de politica uh, de coeziune socială, asta nu reprezintă un obstacol pentru a avea o, un temei juridic comun între PAC și politica de coeziune socială. Pentru 2012 avem stocuri de peste 100 de milioane de euro, deci programul pentru 2012 nu poate să țină doar de politica socială, pentru că avem uh, Uh, stocuri. Iar ceea ce propune acum Comisia este să păstrăm acest dublu temei juridic. Pe de o parte politica agricolă comună și pe de altă parte politica socială și să facem această propunere la Consiliul de Afaceri Sociale care va avea loc la începutul săptămânii viitoare. Și sper că acest Consiliu de afaceri sociale sau, dacă nu, următorul afaceri agricole să reușească să ia o decizie. A existat observații aici referitor și la co- uh, cofinanțare, că unele state membre nu-și pot permite cofinanțarea pe care a propus-o Comisia în propunerea legislativă pe care a redactat-o. Am spus acest lucru de mai multe ori. Comisia este gata să revizuiască această idee de cofinanțare, să o modifice, dacă într-adevăr acest lucru poate bloca luarea unei decizii. Eu am speranța că vom reuși să luăm o decizie, pentru că știu că nu numai Comisia, cât și președinția poloneză, că uh, sunt foarte motivate, hotărâte să ajungă la un rezultat. Acum, în ceea ce privește eficiența fondurilor, domnul Nicholson s-a referit la acest aspect și la risipă. E adevărat, uh, cu începere din 2014 vom putea vedea cum anume modul de funcționare a acestui program poate fi îmbunătățit în ceea ce privește eficacitatea, iată că e unul din programele pentru care avem cifre. 440.000 de tone de alimente distribuite la 18 milioane de beneficiari. Beneficiarii sunt clari, ei există, ei utilizează aceste sume. Pentru ei utilizăm aceste sume. Ceea ce vreau să vă spun este că acești 500 de milioane de euro pe an pe care i-am utilizat până în prezent au fost de multe ori utilizați ca o pârghie pentru a colecta produse alimentare care să nu fie risipite, pur și simplu. Știți că există supermarketuri care contribuie la băncile alimentare și a, a, ă, contribuie la constituirea rezervelor pentru acest program. Programul de ajutor pentru persoanele defavorizate Uh, plătește anumite sume, însă aceste sume sunt utilizate ca o pârghie în statele membre, per ansamblu, per total, acest program are o valoare mult mai mare decât cei 500 de milioane pe care noi îi utilizăm. Iată deci precizările pe care doream să le fac și am încă o dată speranța, aproape certitudinea, că împreună cu Consiliul vom reuși să găsim o majoritate pentru ca acest program să poată să uh, continue. Nu e prea târziu, s-ar putea ca peste câteva luni de zile să fie prea târziu, însă nu am ajuns încă până, până atunci. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Și în final, domnul Savitski, din partea Consiliului, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați europarlamentari, domnule comisar, mulțumesc pentru dezbaterea care a avut loc, pentru că uh, sunt convins că mă ajută să tai nodul gordian, care, din păcate, încă există pentru că um, s-a creat la nivelul Consiliului o minoritate care blochează. Și uh, de când există această minoritate, au existat deja șase președinții europene, începând cu cea franceză. Fiecare președinție a încercat să dea următoare viitorului uh, stat deținător al președinției problema mai departe. Eu uh, uh, vă promit că vom încerca să nu transmitem mai departe această problemă nerezolvată. Noi sperăm ca într-un viitor apropiat să găsim o soluție. Tocmai de aceea aș vrea să spun că eu în calitate de politician am un sentiment de jenă pentru că s-a creat această minoritate care blochează uh, și că minoritatea este formată din uh, state membre care au beneficiat de uh, acest mecanism, care nu au avut niciun fel de probleme, ca excedentul alimentar să ajungă la persoanele defavorizate. Iar acum când nu mai există acest excelent, se încearcă crearea unei probleme juridice. Comisia a spus răspicat, nu este o problemă juridică, este nici măcar o problemă de finanțare. Este o problemă care ține de voința politică. Dumneavoastră ați adoptat astăzi în Parlament pachetul celor șase măsuri legislative uh, și uh, care sunt menite să salveze marile bănci. Oare aceste șase guverne nu se rușinează în legătură cu faptul că încă nu există o soluție pentru o problemă care, din punct de vedere financiar, este un fleac, dar de care ar putea beneficia 18 milioane de cetățeni europeni. Nu vreau să ne ascundem capul în nisip. Cu câteva săptămâni în urmă, am uh, propus acest subiect ca dezbatere deschisă în Consiliu, pentru ca și opinia publică să înțeleagă cine și de ce blochează. Și sunt convins, domnule președinte, că după discuția de astăzi, uh, am încercat poate să schimbăm ceva în conștiința acestor guverne care blochează. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc domnului Zavitski, stimați colegi, încheiem dezbaterea pe marginea acestui subiect.